Mulțumesc tuturor foarte mult și sper că poimene vom avea un regulament privind Eurosur. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule Mulder, spune președintele. Discuția este încheiată și vom vota mâine la ora 12. Acum o să vorbesc în limba elena. Declarația Comisiei privind suspendarea acordului SWIFT din cauza uh, interceptărilor NSA. Și acum dau cuvântul uh, raportorului, uh, doamna Romero Lopez, doamna, doamnei comisar, mă scuzați. Vreau să vă informez în legătură cu posibilele acțiuni uh, în legătură cu posibilul acces al NSA la datele SWIFT. Pe 24 septembrie m-am întâlnit cu mulți dintre noastre la Comisia Libe și v-am informat în legătură cu eforturile de a uh, urmări această chestiune care ne preocupă. Discuțiile au fost utile și au confirmat nevoia de a clarifica o serie de chestiuni. De, la primele, de când au apărut primele acuzații în uh, presă, am acționat imediat. În iulie am trimis o primă scrisoare uh, omologilor mei și în septembrie am uh, cerut uh, secretarului Cohen, secretarului uh, trezoreriei, informații substanțiale în legătură cu presupusele interceptări. Apoi am trimis o scrisoare în care am cerut deschiderea de consultări conform articolului 19 din artic- acordul TFPA. E o procedură prevăzută în acordul de liber schimb când sunt lucruri care trebuie clarificate. În răspuns la uh, scrisoarea mea și am citit scrisoarea aceasta la Comisiei Libe. Uh, pe 23 septembrie autoritățile americane mi-au oferit unele explicații, însă rămân câteva, au rămas câteva întrebări importante la care nu s-a dat răspuns. Prin urmare, luni m-am întâlnit cu subsecretarul Cohen la Bruxelles și am apreciat faptul că a venit în ciuda constrângerilor bugetare. Am avut o discuție deschisă și foarte lungă și a clarificat o serie de puncte. În timpul acestei întâlniri, uh, subsecretarul Cohen a confirmat că de la intrarea în vigoare a acordului TFTP, guvernul uh, american nu a mai interceptat mesaje din sistemul SWIFT și nu a avut nicio citație uh, legală uh, în această perioadă în legătură cu SWIFT și am insistat ca aceste declarații importante să fie confirmate în scris. Am discutat în detaliu canalele prin care Statele Unite obțin informații financiare în format SWIFT folosit de instituțiile financiare peste tot. De asemenea, am cerut explicații suplimentare în scris pentru a fi absolut sigur că acest mecanism nu intră în dezacord, în conflict cu acordul TFTP. Uh, în acest stadiu, contactele noastre au fost uh, rapide și guvernul american nu uh, are niciun fel de dovezi că acordul ar fi fost uh, încălcat. E nevoie de unele clarificări suplimentare înainte să tragem concluziile finale. Sigur, uh, consultarea cu Statele Unite rămâne în vârful agendei și intenționăm să obținem toate informațiile necesare în viitorul foarte apropiat și mă voi asigura că veți fi complet informați în legătură cu evoluțiile viitoare la uh, finalul acestor consultări. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă comisar. Și acum vorbitorii în numele grupurilor politice. Și pentru a începe, domnul Diaz de Mera, PP, două minute. Mulțumesc foarte mult. În cealaltă sesiune plenară, când a vorbit despre siguranța interioară, spuneam că pentru a lupta împotriva terorismului trebuie să ne concentrăm pe prevenire și astăzi vreau să vorbesc despre acest lucru. Mediile de comunicare au trezit o preocupare în, sânul, în rândul cetățenilor europeni. De aceea cercetăm și căutăm probe, probe privind spionajul și ne preocupă această preocupare a Agenției Naționale pentru Securitatea Statelor Unite. Deocamdată nu avem probe care să coroporeze acest uh, spionaj. Doamna Malmström și directorul Europol au spus-o și acum au repetat acest lucru în discuțiile cu domnul Cohen că faptele nu au fost probate. Este o îndoială rezonabilă, deci cred că ne grăbim dacă suspendăm acordul SWIFT. Acest instrument este un important instrument pentru detectarea activităților teroriste. Lucrul acesta s-a demonstrat în cazul lui Breivik în Norvegia, când acolo s-a reușit să se identifice canalele prin care el și-a strâns fondurile cu care a pus la cale atentatele teroriste. Acest uh, acord stabilește modul de a acționa în cazul în care una dintre părți încalcă acordul și nu se spune că trebuie luată o decizie de manieră unilaterală și să se suspende acordul. Așa încât trebuie să acționăm pe căile legale agreate de ambele părți și să continuăm cu aplicarea uh, acestor căi. Sigur că ne preocupă posibilă încălcare a drepturilor noastre, a vieții noastre intime și este o preocupare rezonabilă, este legitimă de aceea încercăm să căutăm în continuare adevărul, de aceea cercetăm în continuare și nu acționăm uh, grăbit. Doamnelor și domnilor, un risc nu se corijează creând un alt risc dacă nu există un temei solid și probat. Mulțumesc foarte mult! Domnule Diaz de Mera, să acceptați un cartonaș albastru? Da. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să-l întreb pe domnul Diaz de Mera, cum știți, domnule de Mera, că acest uh, acord nu este încheiat, pentru că nu este încălcat, pentru că vi l-a spus uh, doamna Malmström și colegul american vrea să recunoască că au încălcat tratatul. Sigur că nu o să ne spun așa ceva. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg Stoianov. Dacă ați uh, fi fost atent așa cum trebuia la cele ce le-am spus eu, nu ați fi putut nici, în niciun fel să-mi puneți această întrebare, pentru că n-am făcut această afirmație pe care mi-o atribuiți. Am spus că există o îndoială rezonabilă. Am spus că ne preocupă situația, de aceea Parlamentul cercetează și am adăugat că pe baza unei presupuneri nu putem să suspendăm un acord. Putem să suspendăm un acord în baza unor fapte probate, ci nu în fața unei presupuneri. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Zipel. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Malmström. Vreau să vă reamintesc de faptul că înainte de dezvăluire din ultimul timp existau deja probleme în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui acord. Vreau să vă reamintesc că acest lucru se întâmpla cu mult, că, că și înainte de acest acord SUA se folosea deja de datele SWIFT. Acest fapt este clar și acest lucru a reieșit doar în niște informații în media. Acum observăm că în media există aceste acuzații foarte grave. Din părere, după părerea mea, acestea pun acordul sub semnul întrebării. Ați vorbit de discuțiile dumneavoastră cu domnul Cohen și formularea e una pe care trebuie să o reținem și anume că programul de urmărire a finanțărilor teroriste ar fi un lucru bun astfel încât să se ajungă la datele SWIFT care altfel nu ar putea fi obținute. Însă pe ce fel de alte, de ce fel de alte căi putem vorbi? Și apoi, de ce de la acord nu, ce dovezi există că nu au fost luate date SWIFT din Europa? Poate au fost luate prin intermediul unor state terțe și acest lucru ar însemna pentru mine că acest acord nu trebuie să continue. Domnul Diaz de Mera ne spunea că nu trebuie să acționăm pripit. Critica pe care o auzim cu privire la acord și informațiile din media nu sunt de ieri de astăzi. Vreau să mă întorc la cele spuse de comisie acum ceva timp și anume în ceea ce privește extragerea datelor pe teritoriul Uniunii Europene. În 2011 trebuia să existe o propunere în acest sens. Ea nu există nici până astăzi. Oare acționăm precipitat dacă noi cerem o înghețare a acordului? Nu pentru că dacă am fi avut dovezi, acordul nu ar, trebui, nu ar fi trebuit să fie înghețat, ci pur și simplu anulat. De aceea eu propun să înghețem acest acord, astfel încât să avem timp să cercetăm problema și să punem presiune asupra Statelor Unite ale Americii, care să ne spună foarte clar a existat o încălcare sau nu a existat o încălcare. Între timp, nu trebuie să permitem faptul că semnăturile noastre să fie folosite astfel încât datele cetățenilor cetățenilor europeni să fie încălcate. Mulțumim, doamna Indvelt are cuvântul. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Colegul de la PPE, Toma, a spus că trebuie să avem faptele, să nu ne grăbim să tragem concluzii. Sunt absolut de acord. Asta înseamnă că este și mai remarcabil faptul că nu s-a făcut niciun fel de investigație. Niciun stat membru n-a cerut unității uh, de cibercriminalitate de la Europol, instituția care ar trebui să investigheze, să facă această investigație. Nici măcar guvernul olandez, țara în care se află principalele servere SWIFT, n-a investigat. Nu. Guvernul olandez spune lăsăm această chestiune la uh, latitudinea grupului de lucru de experți. Aceștia sunt niște funcționari publici care se întind, întâlnesc în uh, spatele ușilor închise și americanii le spun, sigur, totul e în regulă, nu vă uh, uh intrăm în serverele voastre. Și cu, a, cu toate astea, dragi colegi din PPE, că sunt indicii puternice să nu ne bazăm pe cuvântul de onoare a domnului Cohen, să nu ne bazăm pe declarațiile Swift-ului, ci să investigăm, să mergem la serverele Swift și să investigăm de ce statele membre nu au cerut Europolului să investigheze. De ce nu insistăm? De ce Comisia nu insistă ca guvernul olandez să investigheze la fața locului ce s-a întâmplat? Pentru că, sincer, nu avem niciun motiv să mai avem încredere în americani uh, și în ochii lor albaștri. Nu e vorba doar de uh, reportaje în mass media, e vorba de documente care au fost găsite și recuperate de domnul Snowden. Apropo, americanii niciodată n-au negat că s-a întâmplat asta. Americanii spun că nu am avut accese neautorizate la serverele SWIFT, dar ei spun că își rezervă dreptul de a face asta. Și asta este o încălcare a acordului și sunt foarte de acord cu colega Zippel dacă nu decidem să încheiem chiar acum acordul, atunci cel puțin să-l suspendăm și să investigăm. Și un, lucru, un ultim lucru, doamnă comisar, și uh, către uh, obișnuitul scaun gol al Consiliului. Aici e vorba și despre altceva. Aceasta a fost uh, primul acord uh, internațional serios aprobat în cadrul tratatului de la Lisabona. Primul acord în care ni s-a cerut consimțământul. Problema este că odată ce am semnat un cec în alb, am ieșit din joc. Dar vom fi întrebați de către Comisie și de către Consiliu, ni se va cere să dăm consimțământul și altor acorduri internaționale. Și ăsta e un caz test. Dacă acest Parlament va adopta o declarație cerând suspendarea sau încheierea acordului și Comisia și Consiliul nu reacționează corespunzător, asta înseamnă că acest Parlament nu este luat în serios și nu vom mai da consimțământul la viitoare acorduri. Asta este uh, o problemă de democrație în Europa. Președinte, mulțumesc, doamna Intveld. Uh, domnul Albrecht în numele verzilor. Mulțumesc, uh, doamnă comisar. Sunt cam șocat de faptul că sunteți așa de liniștită și nu reacționați la răspunsurile date de guvernul american. Domnul Cohen a spus că guvernul american folosește instrumentul pentru a obține date SWIFT pe care nu le obțin din alte surse. Este absolut evident că încearcă să evite să țină cont, să-și asume responsabilitatea față de ceea ce fac. Noi ne conformăm acordului SWIFT, ei nu deci trebuie să ne uh, gândim uh, la autoritatea pe care și-o arogă conform legilor lor uh, ca să intre în această bază de date și sunt șocat de asemenea că niciun guvern american și nicio autoritate, niciun guvern din Uniunea Europeană nu face cercetări nu se gândește la posibilitatea unui atac cibernetic asupra companiei SWIFT și asupra datelor personale ale cetățenilor europeni. Deci trebuie să noi, Parlamentul European, trebuie să folosim acest prilej să anulăm acest acord, să-l renegociem, să renegociem termenii cooperării în materie de justiție și poliție și să ne asigurăm că firmele, cum ar fi firma SWIFT, trebuie să urmeze regule, regulamentele privind protecția datelor și siguranța datelor care sunt în vigoare și să ne asigurăm că aceste reguli sunt mai bine puse în aplicare în viitor. Mulțumesc, domnul Kirchhoff are cuvântul acum. Doamnă președinte, doamnă comisar, mă bucur că avem ocazia să discutăm acest subiect astăzi. Aș dori să întreb Comisia și acest Parlament dacă într-adevăr consideră că suspendarea acestei legislații antiterorism într-adevăr servește interesului populației europene ofițerii de securitate au spus că cele dezvăluite de Edward Snowden au fost o amenințare, cea mai mare amenințare la securitate. S-a spus că aceste documente au fost un, uh, un uh, cadou pentru teroriști și iată, iată acum ne aflăm în pragul de a mai face un asemenea dar în ceea ce privește siguranța în Europa. E ridicol. Membrii acestei case spun că vorbesc pentru cetățenii europeni. Eu vreau să vorbesc în numele acelora care doresc să trăiască pe un continent care este sigur pentru ei și pentru familiile lor. De aceea trebuie să fie, uh, trebuie să fie verificate încălcările datelor uh, cetățenilor europeni și Parlamentul trebuie să se implice aici. Însă avem nevoie de decizii pe, bazate pe fapte clare și nu pe decizii privite. Trebuie să învățăm să fim mai responsabili. Nimeni nu pune la îndoială faptul că ne aflăm aici să apărăm libertățile și drepturile cetățenilor. Însă eu nu sunt pregătit să fac asta punându-le siguranța și viața în pericol. De aceea nu voi sprijini asemenea reacții parlamentare care au o privire irresponsabilă pe o chestiune atât atât de important și care ar duce la dăunarea relațiilor noastre internaționale și a securității în lume. Sau vom ajunge să suspendăm toate acordurile, orice fel de acord, de câte ori un ziar sau un anumit om face o acuzare, ce mod e acesta de a conduce Europa. Mulțumim foarte mult, domnule Kirchhoff. Acum are o întrebare pentru dumneavoastră, doamna Intveld. Acceptați întrebarea? Vă întreb dacă acceptați o întrebare din partea doamnei Intfeld. Bine. Stimate coleg, Mă bucur să aud că vreți să aveți dovezi, să știți ce s-a întâmplat. Ați fi de acord atunci să cerem o investigare oficială din partea Europol a Diviziunii pentru Cibercriminalitate și probabil și dumneavoastră în Regatul Unit puteți, puteți cere o asemenea investigație. Dacă nu aveți încredere în noi, în Parlamentul European, ar trebui să aveți încredere în Europol. Apoi spuneți că e ceva esențial pentru securitate și lupta împotriva terorismului. Secretarul Cohen în scrisoarea trimisă spune el însuși că datele sunt folosite pentru lucruri care nu au nicio legătură cu terorismul. Sunteți de acord că americanii să se folosească de datele acestea în scopuri nelegate de, de terorism? Mulțumesc! Întotdeauna primesc un cartonaș albastru din partea dumneavoastră, Sophie. Sunt pregătit să spun următoarele. Cred că autoritatea competentă întotdeauna trebuie să investigheze astfel de suspiciuni. Nu, nu am o problemă cu așa ceva. Cu ce am eu o problemă? Cu felul în care arată această, această abordare acum. Când se face o acuzare, atunci se condamnă rapid și se conclude că o țară, un partid uh, trebuie să fie uh, trebuie să fie acuzată fără să se bazeze pe dovezi. Și lucrurile par să stea tot mai mult așa în acest, parla- în acest Parlament. Eu cred că așa ceva nu este acceptabil. Mulțumim și are cuvântul acum doamna Ernst. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, ce facem astăzi iar vorbim despre SWIFT. Întotdeauna același lucru. De câte ori avem acest subiect pe ordinea de zi, vedem că nu avem datele de care avem nevoie în fața noastră. Întotdeauna avem de-a face cu o cutie neagră, cu foarte multe secrete și experții în protejarea datelor pe care am ascultat la autoritățile din par, autori, la audierile NSA, chiar ei ne-au spus că trebuie să fie înghețat acest acord pentru a vedea exact ce s-a întâmplat. Doamnă Malmström, spuneți că nu exista niciun fel de încălcare. Pe ce vă bazați? Vă bazați pe o scrisoare? Aceasta este dovada dumneavoastră, o scrisoare pe care ați primit-o? Aceasta e baza pentru care spuneți acestea? Ce aveți ca fapte? Ce fel de dovezi aveți? În niciun alt caz nu v-ați limita la așa ceva, însă aici uitați că așa se întâmplă. Această scrisoare, dacă o citim, uh, nu simțim nici măcar un fel de măsură de corectare sau măcar o acceptare a acestei probleme. Dar există un regulament foarte clar la articolul 21.1 în care se spune clar că oricând acest acord poate fi încheiat sub anumite condiții. Eu nu înțeleg comportamentul dumneavoastră. Nu înțeleg. Dacă nu ducem la terminarea acordului, ceea ce aș prefera eu, ar trebui cel puțin să ne gândim la înghețarea lui. Avem această datorie față de cetățenii europeni. Mulțumim, doamna Ernst, doamna Morvai. Köszönöm szépen. Jogászként eh, erős meggyőződ. Mulțumesc. Eu sunt ca profesie jurist și sunt convinsă că uh, vor exista, că trebuie să existe consecințe juridice. Însă se pare că o asemenea abordare în Europa, adică împotriva Europei, împotriva cetățenilor europeni și, compa- și companiilor europene, nu va avea în acest caz niciun fel de consecință juridică. Există raportul Ekelund care exista încă înainte de evenimentele de la 11 septembrie. În acesta apar aceste informații cum că Statele Unite ale Americii au interceptat în masă date ale cetățenilor europeni. A avut acest raport vreo consecință juridică? Nu știu. Parlamentul nostru se ocupă de peste 10 ani de de condițiile prizonierilor de la Guantanamo și se preocupă și de diferitele guverne care sunt bănuite de nelegiuiri. Au toate acestea vreo consecință? Nu. Apoi, un denunțător a pus la dispoziție toate informațiile de care a fost nevoie. Toate semnalele ne arată că nu vor exista consecințe juridice. Ce fel de pași trebuie să facă Uniunea Europeană astfel încât să existe consecințe juridice? Mulțumesc! Mulțumim, domnul Vos are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte! și eu țin să vă felicit de ziua dumneavoastră, însă acum aș dori să trec la subiectul nostru de astăzi și anume în ceea ce privește acordul SWIFT. Acordul SWIFT e pe de o parte important pentru programul de urmărire a finanțărilor teroriste, dar și în ceea ce privește protejarea datelor. Acum eu nu pot să înțeleg de ce de ce trebuie să fie acesta înghețat în scandalul NSA din moment ce nu s-a dovedit nimic? Parlamentul a fost de acord cu acesta, fiind convins că e foarte important astfel încât să fie observate finanțările pentru teroriști. În acest sens nu s-a schimbat nimic. Întotdeauna am pornit de la premisa că acordul SWIFT trebuie să fie terminat doar atunci când suntem foarte siguri că și noi ne aflăm pe punctul de a face așa ceva. Nu ne aflăm într-un asemenea moment și de aceea eu cred că o înghețare, o suspendare a acestui acord ar fi, una, un, ar fi un pas irresponsabil din punct de vedere al securității. De ce să cerem suspendarea acestui acord înainte să se fi, să se fi terminat anchetele care au fost pornite pe subiect? Și această întrebare trebuie să ne opunem. De ce nu putem să așteptăm să vedem care sunt rezultatele noastre? Deocamdată am văzut că nu există niciun fel de dovezi în acest sens. Pentru că doamna comisar ne spune că uh, nu s-a întâmplat așa ceva. Compania Swift ne-a spus foarte clar ce fel de nivel de protecție a datelor are au spus că au făcut verificări și că nu au putut să constate nimic, așa că nu avem niciun fel de dovadă în afară de cele apărute în mass media. Și din câte am citit eu, acolo s-a vorbit doar despre, um, cart, despre cartea care, ghidul care există la NSA și anume în care se spune despre supravegherea program, uh, datelor SWIFT. Avem două căi. Avem o cale legală și una ilegală în ceea ce privește acest acord. Și atunci, de ce acum partea legală nu trebuie să fie mai bine făcută și să merge acum pe calea aceasta ilegală în ceea ce privește prelucrarea datelor? Eu cred că putem face ceva doar dacă acordul a fost încălcat, dacă NSA-ul a făcut ceva greșit sau în momentul în care vom avea noi un propriu sistem TFTP care să ne asigure siguranța. Mulțumim, ați avut un minut în plus, spune doamna președinte. Domnule Vos, doamna Invelt vrea să vă pună o întrebare. Yes, thank you. Da, mulțumesc. Domnule Vos, Toată lumea aici menționează fapte. S-au făcut multe afirmații în legătură cu utilitatea și necesitatea acestor date pentru lupta împotriva terorismului. Aceste afirmații sunt complet nefondate, dar totuși, întrebarea mea către dumneavoastră este grupul noastră și guvernul noastră vor susține o investigație a Europol, a unității de cibercriminalitate? Pentru că nici noastră, nici eu nu suntem experți, nici noastră, nici eu n-am fost la SWIFT. Nu am putut să ne uităm în servere. Nu credeți că ar trebui să lăsăm pe experții reali din domeniul IT să investigheze la fața locului dacă a fost acces neautorizat sau posibilitatea. Veți susține astfel de propunere? Yes, Mr. Voss. Domnul Voss, nu știu de ce guvernul din Germania nu e interesat de evenimentele care au avut loc. Din acest punct de vedere nu pot să răspund la întrebare. Trecând peste acest fapt, trebuie să mai spun următoarele. Am pus întrebări companiei SWIFT și au know-how-ul necesar pentru a ne răspunde. Au zis că pot să găsească asemenea urme, însă nu le-au găsit. Și de aceea e ușor să spunem că pe moment nu există dovezi și dacă nu dorim să intervenim așa în domeniul acestui acord, dacă nu ne dorim să facem exact același lucru pe care ne-au făcut nouă alții, atunci eu cred că trebuie să ne ținem de ce avem și anume acord da sau nu, NSA da sau nu. Mulțumim domnule Vos, spune doamna președinte, domnul Moraes. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Sipol a spus că o, îngrijorează foarte mult, multe lucruri care îngrijorează grupul nostru. Domnul voss a ridicat problema anchetelor, a cercetărilor și eu uh, am ridicat problema acestei anchete care ar trebui să făcută de Europol și cred că am înțeles că se pot face asemenea anchete. Nu e aici reprezentatul Consiliului, dar dacă e așa, măcar un stat membru ar trebui să solicite o asemenea anchetă și tocmai aici se află problema. Domnul Kirchhoff vorbea despre o mare problemă existențială, dacă cercetăm uh, Snowden Leaks sau nu. Dar cred că ar trebui să separăm lucrurile de această întrebare imediată, dacă noi putem ancheta sau nu ce se întâmplă uh, cu acordul SWIFT, care este deosebit de valoros. Și nu sunt în dezacord cu cele spuse de domnul Vos, care înțelege foarte bine ce spun și sper că în momentul în care va reveni o să primesc uh, un uh, minut în plus. Mai dați-mi măcar câteva secunde. nu știm exact ce se întâmplă, pentru că pe parcursul cercetării, eu știu, nu e nimeni acolo sub jurământ, ne bazăm doar pe cooperare și ne bazăm pe dumneavoastră, doamna comisar, să primiți cât mai multe răspunsuri și vrem de asemenea să vedem ce se întâmplă cu hotărârea noastră politică și anume eh, suspendarea sau rezilierea acestui contract. Este o decizie majoritară, înțeleg, la nivelul Consiliului că asta este mecanismul Doamna Invelt are dreptate pentru alte acorduri în viitor, când va fi nevorba, nevoie de consimțământul nostru, vom avea posibilitatea să ne rezervăm poziția. Ține de puterea noastră politică. SWIFT este un acord foarte important pentru noi și l-am negociat la nivelul Parlamentului, îl luăm în serios, înțelegem uh, implicațiile de securitate și le luăm în serios. De aceea dorim o anchetă foarte detaliată, foarte profundă și apoi vom evalua situația și vom lua o hotărâre politică privind suspendarea temporară, apoi o renegociere. Nu vrem să reziliem acest contract așa, dintr-o fantezie. Este o decizie politică. Mulțumesc, spune doamna președinte, domnule Moraes. Mulțumesc, domnul Maier, acum are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte semnalul minim care ar trebui să fie transmis este efectiv suspendarea acordului SWIFT ar fi semnalul minim și aici vorbim de nivelul de exigență pe care europenii trebuie să-l aibă pentru a ne apăra suveranitatea și pentru a apăra uh, drepturile omului în Uniunea Europeană. În ce măsură vrem să le apărăm Evident că trebuie, vrem să le apărăm. Cine nu vrea nu, să vadă, nu vede. Uh, administrația nord-americană este cea care a făcut cea mai mare operațiune de uh, spionaj infracțional fără autorizație la nivel mondial. Și cine nu înțelege e problema lui, dar este absolut evident în toată lumea, în America Latină, în Uniunea Europeană. Și de ce avem noi o altă reacție decât uh, alte guverne? Uh, Mă gândesc la reacția Dilma, Dilmei Rousseff, președinta Braziliei, imediat când a aflat că uh, a fost urmărită cu aceleași dovezi ca ai noi, a cerut imediat uh, președintelui Obama o, cer, o explicație uh, iar din punctul meu de vedere asta trebuia să facă și Uniunea Europeană, să se adreseze președintelui Obama și să ceară asumarea responsabilității. Este o infracțiune în țara mea și multe țări europene dacă cineva face spionaj fără autorizare juridică, face o infracțiune. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Domnul Enhauser are acum cuvântul. Mulțumesc, trebuie să nu uităm cum a luat naștere acest acord. Americanii acum câțiva ani au luat în mod ilegal datele bancare, datele SWIFT ale europenilor. Ce a făcut Uniunea Europeană nu a sancționat această acțiune, ci a răsplătit-o și anume a legalizat-o. Răspunsul la întrebarea suspendarea acordului pentru mine e unul foarte ușor. Da, bineînțeles. Și exact acest lucru am vrut să-l spun și vreau să spun că trebuie să fie și terminat acest acord. Ce îmi lipsește mie din această dezbatere? Sinceritatea. Ar trebui să dăm dovadă de mai multe sinceritate și să spunem că ne dorim să suspendăm acest acord. L-am nominat pe Edward Snowden pentru premiul Saharov, însă aceste două elemente nu vor soluționa problema. Problema e că oamenii sunt degradați, sunt făcuți obiecte și folosiți de companii și autorități. Oamenii își pierd astfel demnitatea lor, își pierd drepturile de bază, drepturile fundamentale legătura dintre stat și cetățeni continuă să se erodeze. Este mâncată de frică și de neîncredere. De ce avem nevoie? Avem nevoie de o viziune largă, o viziune mare cât luna, mare cât uh, spațiul, cât cât descoperirea Americii. Și acest lucru nu-l facem prin comisii de anchetă, ci răspunzând la marile întrebări. Marile întrebări privind guvernanța internetului, infrastructura internetului, economia pe internet și marile întrebări legate de cercetare prietenoasă cu prelucrarea datelor. Cei de la NSA ar râde de, le-ar da lacrimile dacă ar urmări dezbaterea noastră de aici. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnul Van de Camp. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte mult. Mai întâi, eh, și de obicei nu fac asta, dar aș vrea să felicit eh, pe doamna comisar pentru faptul că ține sub control această chestiune. Cred că a discutat cu americanii și cred că doamna Malmström supraveghează îndeaproape această problemă. Sunt uh, cât de cât familiarizat cu uh, istoria acestui acord. Uh, cred că oland... cetățenii olandezi sunt foarte preocupați de ce s-a întâmplat și de ce se întâmplă. Toate discuțiile noastre cu reprezentanții NSA nu ușurează lucrurile. Ar trebui să ne uităm la uh, area de aplicare a acordului și să includem totul în uh, contextul uh, combaterii terorismului e o modalitate foarte limitată de a privi lucrurile. Ce facem cu abordarea economică? Vorbim despre un provider de infrastructură aici uh, și sper că va, va continua să fie considerat la fel. Vorbim despre detectare, despre urmărire, tracking, despre tot soiul de lucruri și trebuie respectate anumite drepturi, în special uh, dreptul la viață privată și trebuie să combatem această formă de uh, terorism financiar, însă avem uh, obligații economice față de restul lumii și acest lucru, acestea trebuie de asemenea să fie respectate. Mulțumesc. Lopez Aguilar. Mulțumesc, domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, doamnă președinte. Haideți să vedem indiferent uh, de faptul că am votat sau nu acest acord, uh, adevărul este că uh, în această dezbatere vorbim de foarte multe ori de faptul că trebuie să ne supunem faptelor și Parlamentul trebuie să verifice faptele care reprezintă preocuparea milioanelor de cetățeni care sunt scandalizați. Dar nu putem verifica faptele pentru că ni se neagă exact dreptul accesul la informații. Singurul lucru cert este faptul că Agenția Națională de Securitate Americană nu a negat clar că dispune de datele SWIFT pe altă cale decât cea care este reglementată în acordul SWIFT. Și această lipsă de clarificare privind uh, punctul esențial este în sine o încălcare a tratatului, se poate interpreta ca o încălcare a tratatului și e foarte grav pentru că la Comisia de Cercetare Uh, această comisie la Libe, am avut posibilitatea să respingem această acuzație și acuzația nu a fost respinsă nici de ce a spus domnul Cohen și nici de reprezentanta SWIFT, care nu a reușit uh, să ne spună cu certitudine că sistemele sale informatice de control și de securitate a transmiterii datelor nu au fost victima unui atac cibernetic din partea Agenției Naționale de Securitate Americane și este foarte grav. Deci, mă întreb, Comisia va face cercetări ținând clar că se vede că s-a încălcat tratatul SWIFT și faptul că nu se poate nega cu certitudine că datele SWIFT nu sunt folosite pe altă cale decât calea legală prevăzută în acord. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și acum domnul Sosa Wagner. Doamnă președinte, am o neliniște logică care reiese din această dezbatere și anume problemele de programele informatice ale Agenției Naționale Americane pentru uh, Securitate și încălcarea drepturilor omului. Comisia trebuie să aibă datele necesare pentru a avea o uh, poziție clară în Uniunea Europeană. Trebuie luate toate măsurile de prevedere pentru a apăra drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni dar mai mult uh, decât orice trebuie să dăm un avânt reformei normelor privind protecția datelor și a caracterului privat al comunicărilor dintre persoane. E nevoie de un acord care să fie în conformitate cu vremea respectivă în toată Uniunea Europeană aerul cetăț- orașului ne eliberează și trebuie să vedem care sunt avantajele protecției reale față de uh, servituțiile feudale. Astăzi, drepturile europene, aerul european este cel care ne garantează dreptul la viață, să apărăm aerul de libertate al Uniunii Europene față de vânturile care vin dinspre alte puteri înnegurate. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Weidenholzer doamnă președinte. Un, o rezumare a discuției de până acum. Vorbim despre faptul că SWIFT era folosit și pentru programul de urmărire a, finanță, a finanțărilor teroriste și pe teritoriul Uniunii Europene. Trebuia să fie acord, trebuia să fie, să fie protejate datele personale exista o supraveghere a unor um, operațiuni financiare făcute de aceste autorități. Parlamentul European trebuie să țină cont de interesul cetățenilor. Acest lucru îi se cere și în acest caz. Și trebuie să mergem mai departe de la a scrie scrisori și a primi niște răspuns, răspunsuri. Nu, trebuie să verificăm faptele. Și până nu este foarte clar că sfera privată este protejată, eu cred că nu ar trebui să mai dăm niciun fel de date spre Statele Unite ale Americii așa că programul SWIFT trebuie să fie suspendat. Drepturile cetățenilor europeni nu trebuie să fie sacrificate în interesul SUA. Toate pentru toate inițiativele noastre trebuie să ținem cont de această valoare centrală. Nu trebuie să ne comportăm în continuare de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic faptul că se tot scrie câte o scrisoare de câte ori sunt încălta, încălcate drepturile cetățenilor europeni nu poate să continue, nu e în interesul nostru. Trebuie foarte clar să trimitem un semnal care să fie înțeles de partea cealaltă a Atlanticului. Mulțumim! Trecem acum la procedura Catch the Eye și are cuvântul domnul Coferati. președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă eh, președinte, doamnă comisar. Cred că eh, într-o chestiune atât de sensibilă, e, ar fi mai bine să nu folosim argumente politice abstracte și să dăm dovadă de bun simț decât să denunțăm cazuri de spionaj, să cerem o investigație și să vedem dacă s-a întâmplat un astfel de incident? Pentru că există suspiciuni și poate ar trebui să suspendăm dealul despre care vorbim atâta timp cât uh, investigația continuă. Și dacă la sfârșitul unei investigații există dovezi care să arate că s-a uh, comis o infracțiune, atunci ar trebui să uh, punem sub semnul întrebării acordul pe care l-am semnat. Deci, până la investigare, suspendare și când avem faptele, putem să denunțăm acordul. Mulțumesc, domnul Engstrom. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, lumea a fost șocată de revelațiile din uh, dosarul Snowden. Am aflat cum Statele Unite fac spionaj industrial împotriva Braziliei, cum fac uh, spionaj politic împotriva liderilor politici brazilieni și cum țintesc uh, cetățenii obișnuiți din toată Europa. Cu siguranță, dacă asta nu e suficient pentru ca Comisia să fie de acord să suspendeze acest acord până se face o investigație corespunzătoare, atunci ce trebuie să se întâmple ca să fiți de acord cu asta? Domnule Engström, mulțumesc. Acum domnul, domnul Pașca. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Sunt de acord cu cei care spun că negocierile față de propunerea pe care o facem noi privind uh, SWIFT nu trebuie să ducă la niște dezbateri isterice. Noi trebuie să avem o reacție normală, trebuie să ne recurgem la organismele noastre competente care pot să lupte împotriva infracțiunilor ce spune domnul Cohen nu poate să înlocuiască propria noastră anchetă. Deci, de multă vreme ar fi trebuit să propunem ca Europolul și unitatea de luptă împotriva infracțiunilor uh, în spațiul cibernetic să facă ceva iar apoi ar trebui să informăm după aceea comologii americani. Nu cred că cetățenii europeni Ă, accept ideea că autoritățile competente stau cu brațele încrucișate. Cetățenii europeni, mai ales cei mai tineri, sunt în stare să-și dea seama care sunt răspunderile noastre politice și o să ne aduc aminte de acest lucru. Și ultimul vorbitor, domnul Stoianov. Mulțumesc, doamnă președinte. dat fiind uh, această atitudine extremistă, trebuie să vedem nu doar ce se întâmplă în Europa, ci și ce se întâmplă uh, de pe cealaltă parte a Atlanticului. De ani de zile există un sistem demn de Gestapo care continuă să spioneze cetățenii. Și eu vreau să merg împotriva acestei alegeri americanilor pentru că este Uh, mă rog, dacă ei vor să-l folosească acolo la ei, n-au decât, sunt aleși în mod democratic. Dacă vor, însă să-l folosească în Europa, nu sunt de acord. Eu am crescut într-un stat totalitar în care exista foarte multă securitate și foarte puțină uh, libertate. Uh, nu exista aproape deloc criminalitate. Eu nu am nevoie de securitate, eu vreau libertate. Iată de ce acordul SWIFT ar trebui să fie denunțat. Doamna comisar Manson, aveți cuvântul. Very much. Uh the tftp agreement is the agreement that we have negotiated. Uh, Mulțumesc foarte mult. Uh, multora dintre dumneavoastră nu le-a plăcut acordul negociat și votat ați, și ați votat împotriva lui. Uh, alții ați votat pentru el, dar cu multă reținere. Dar am votat pentru acest acord cu o majoritate largă. Am negociat toate prevederile, domeniul de aplicare, protecția datelor și așa mai departe. Le-am revizuit și am arătat că acordul este respectat, uh, s-au făcut propuneri de îmbunătățire și de asemenea am făcut o evaluare privind utilitatea sistemului cerută de dumneavoastră. Raportul este gata, dar l-am reținut puțin pentru că avem acum aceste discuții legate de acuzațiile respective. Și foarte curând vă voi spune uh, care sunt concluziile privind utilitatea. Reiese foarte clar că acordul a ajutat Statele Unite și Europa să urmărească finanțarea actelor teroriste și a fost foarte util în foarte multe anchete. Iar acum, chiar dacă nu vă place acordul, sunteți de acord că nu-l putem suspenda pe baza unor acuzații făcute de presă. Trebuie să punem întrebări. Aceste acuzații făcute de presă sunt grave pentru ca noi, Comisia, să punem întrebări pertinente americanilor. Am scris scrisori, am vorbit la telefon și am avut o reuniune personală cu subsecretarul uh, Cohen uh, luni. A răspuns la foarte multe întrebări, mai sunt uh, întrebări la care dumneavoastră aveți posibilitatea să primiți un răspuns. Comisia Libe cred că va trimite o delegație la Washington Domnul Cohen ne-a asigurat că nu s-a încălcat acordul, că Agenția Națională Americană pentru Securitate nu are acces la datele SWIFT din Europa. Am discutat și ce spuneați dumneavoastră și alte formate SWIFT și am discutat acest lucru în detaliu. După cum știți, sunt alte formate SWIFT folosite de instituțiile financiare din toată lumea Lucrul acesta apare în preambulul acordului nostru și nu sunt cuprinse în acordul nostru pot fi formate SWIFT care vin dintr-o țară terță uh, care reprezintă o alertă pentru americani și pentru o anchetă normală uh, uh, polițienească. Nu este o încălcare a acordului și am pus multe întrebări ca să văd cum funcționează sistemul și să mă asigur că mecanismele acestea nu sunt în conflict cu acordul SWIFT am întrebat de asemenea despre manualul la care v-ați referit dumneavoastră și care apare menționat în presă. Domnul subsecretar Cohen mi-a spus că oficialii sunt pregătiți cum funcționează mecanismele financiare și cum se interpretează un mesaj SWIFT, dar oficialii dar de la Agenția Națională de Securitate Americană nu accesează ilegal baza de date SWIFT din Europa. Aici suntem în acest moment și așteptăm în continuare clarificări. Apoi urmează o activitate mai largă, cea pe care o faceți dumneavoastră aici, în, comitete, în comisiile de cercetare, DigiHome, DigiJust, președinția lituaniană se ocupă de protecția datelor pentru că toți uh, știm care sunt acuzațiile de spionaj și pe mine mă preocupă și iau lucrurile foarte serios și sperăm că discuțiile ne vor duce la niște propuneri concrete pentru a îmbunătăți protecția datelor pentru cetățenii europeni și urmărim și noi îndeaproape ce a spus președintele Obama, că poate s-a mers prea departe uh, și că va solicita susținerea Congresului pentru a reglementa ce poate face Agenția Națională de Securitate și ce nu. Deci contactele noastre cu SWIFT și cu guvernul american nu au arătat dovezi că s-a încărcat acordul SWIFT, deci nu intenționez să propun suspendarea acordului SWIFT. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă comisar, stimați colegi, discuția aceasta este încheiată. Vă reamintesc că rezoluția va fi votată la următoarea sesiune plenară, a doua sesiune plenară